de acum. Urez bun venit noilor colegi și vă aduc aminte că aveți uh, drepturi de pline de a participa la toate lucrările Parlamentului European. Mulțumesc! Trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. E vorba de întrebare cu solicitare de răspuns oral, traficul ilegal de animale de companie în Uniunea Europeană. Vă aduc aminte că vă puteți înscrie la intervenția cu cartonașul albastru și la intervenția spontană, ori prin ridicarea mâinii, ori uh, prin metoda electronică. Deschidem acum uh, dezbaterea cu raportorul, domnul Polciac. Vă rog. Ja, pușim. Takže děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já věřím. Mulțumesc foarte mult că mi dați cuvântul. Uh, Doamnă președinte, da, e un subiect de mare actualitate și sper că o să fie un subiect uh, totuși un pic mai uh, consensual uh, pe care să-l aprecieze toate partidele politice. Vorbim despre comerțul ilegal cu animale de companie în Uniunea Europeană. Doamna Renata Somers a început munca pe acest dosar în mandatul trecut. Uh, și, uh, mandat, și Parlamentul a depus mai multe rezoluții în acest sens. Cuvintele însă nu sunt suficiente, vorbele nu sunt suficiente, e nevoie de fapte concrete, de aceea solicit și Comisia, dar și statele membre, uh, le solicit atenția și, de asemenea, doresc reacții rapide și uh, eficiente pentru că tuturor celor care ne pasă de animale și de suferința lor Um, trebuie să le transmitem un mesaj. Vorbim despre milioane de oameni, de consumatori care pot suferi și ei de pe urma acestor uh, lucruri. Astăzi uh, traficul uh, nu, nu, nu cunoaște frontiere, iar traficul cu animale de companii este deosebit de lucrativ. Al treilea trafic uh, um, care aduce profituri în Europa după droguri și arme. Uh, există adevărate fabrici unde se fabrică cățeluși și pisicuțe care apoi sunt vândute pentru niște profituri uh, uriașe, iar consumatorii sunt induși în eroare nu știi nimic despre istoricul acestor animale, despre condițiile lor de viață, există documente și pașapoarte de însoțire falsificate, iar uh, crescătorii și aceștia pun uh, anunțuri înșelătoare pentru a-i atrage pe potențialii cumpărători. Iar uh, oamenii ce să facă? Ei uh, cumpără pentru că își doresc repede un animal de companie, unul ieftin dacă se poate, și deseori adăposturile pentru câini și pentru animalele de companie sunt pline de animale de fapt, de mai bună calitate până la urmă. Bineînțeles, în ciuda regulilor foarte stricte chiar, există unii care se strecoară printre uh, uh, uh, aceste reguli și deseori multe animale sunt chiar maltratate. Asta se întâmplă și în uh, Statele Unite, de pildă, Uh, în sensul că s-a constatat că în uh, momentul în care antibioticele n-au mai făcut față, s-a declanșat o adevărată epidemie printre uh, animalele de companie și au fost afectați și oamenii. Bineînțeles că toate aceste lucruri sunt dăunătoare și pentru piața internă, pentru protecția consumatorilor. Uh, și e vorba, bineînțeles, de animale traumatizate, de animale care suferă. De aceea trebuie ca statele membre, Comisia, să um, pregătească o strategie pentru a lupta împotriva anunțurilor înșelătoare pe internet și pentru a controla și a reglementa vânzarea uh, online de câini și pisici și pentru a lupta împotriva tratamentului mm, prost al acestor animale și a maltratării lor. E vorba de o chestiune europeană care se întâlnește peste tot în Europa, cu adevărat transfrontalieră și de aceea ar fi bine să avem reguli armonizate de identificare a acestor animale uh, animale de companie, dar și altor uh, animale. Vorbim aici de maltratarea acestor uh, animale, de un transport uh, care nu este organizat așa cum trebuie. Uh, an de an, mii de uh, cățeluși sunt uh, maltratați așa mai departe și veterinarii Ehm, ehm, nu controlează decât crescătorile legale, nu ajung niciodată la cele ilegale. Situația trebuie îmbunătățită. Mulțumesc colegilor, ehm, s-au făcut multe propuneri deosebite care merită să fie puse în evidență pentru a lupta împotriva acestui flagel Vreau să cer comisiei și statelor membre să fie foarte atenți la aceste lucruri și să-i protejeze pe cei care nu se pot proteja singuri. Mulțumesc! Mulțumim! Începem acum dând cuvântul reprezentantei Consiliului, doamna Brăniac. Doamna președinte, domnilor și domnilor deputați, traficul ilegal de animale de companie este o provocare pentru statele mari, membre, pentru autoritățile competente și ridică multe îngrijorări în rândul cetățenilor. Dificultățile se referă la diversele mecanisme de călătorie, la riscurile asociate de diversele activități de trafic Știm cu toții că traficul ilegal poate să aibă consecințe negative, nu numai în ce privește sănătatea publică și protecția consumatorilor, dar și pentru bunăstarea animalelor și sănătatea animalelor. Situația necesită toată atenția noastră și vă asigur că statele membre sunt conștiente de acest lucru. La sfârșitul anului 2018, 17 state membre au participat într-un plan de control coordonat la nivelul Uniunii Europene privind vânzările online de căței și pisici. S-a reieșit că o mare parte din animalele oferite spre vânzare nu erau în conformitate cu cerințele. Asta a dus la întărirea controalelor. Sigur că unificarea și trasabilitatea cățeilor și pisoilor sunt elemente cheie Legislația existentă cere ca animalele care se deplasează în statele membre sau să intre în Uniunea Europeană să fie marcate. Pe lângă controlele oficiale, e nevoie de alte instrumente pentru a combate traficul ilegal. Aplicarea regulilor existente este foarte importantă. Este responsabilitatea Comisiei și a statelor membre să facă acest lucru. Vreau să spun că de la adoptarea noului regulament, privind controlele oficiale sănătatea animalelor, grupul uh, de lucru uh, al Consiliului privind șefii serviciilor veterinare se ocupă de acest lucru pentru a combate traficul ilegal de animale de companie. Discuția va scoate în evidență cât de complexă este această problemă și nevoia de cooperare între statele membre și autoritățile competente. Ne așteptăm ca aceste discuții să continue la grupurile de lucru privind comerțul electronic pe care l-a înființat Comisia, dar și în grupurile voluntare de inițiativă privind platformele referitoare la sănătatea animalelor. Vreau să vă reamintesc că, de fapt, Consiliul, în concluziile recente privind bunăstarea animalelor, a încurajat Comisia și statele membre să continue privind punerea în aplicare a tuturor legislațiilor din acest domeniu. Consiliul invită Comisia să evalueze impactul noilor legi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim. Dăm cuvântul Comisiei. Doamna comisar Chiriachides, aveți cuvântul. Thank you, President. Honor... Mulțumesc. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, este un subiect uh, care mă preocupă foarte tare personal și vrem să-l controlăm și noi împreună cu Parlamentul. Pentru a orienta însă discuția corect, trebuie să începem de la faptul că bunăstarea animalelor de companie în Uniunea Europeană este în principal reglementată la nivel național. Statele membre au competență unică pentru bunăstarea câinilor și pisicilor, au răspundere uh, completă în ceea ce privește identificarea, înregistrarea și condițiile pentru a ține aceste animale și a le um, uh, deplasa. Pentru comerțul de câini și pisici se aplică reguli foarte clare în domeniul, com- domeniul comercial și non-comercial și uh, circulația este bine reglementată în Uniunea Europeană pentru animale din, și din, ex- din interior și din exteriorul Uniunii Europene pentru a preîntâmpina uh, răspândirea de boli, mai ales uh, rabie. Deci, animale trebuie identificate ca atare și vaccinate. Când se constată că există comerț ilegal de câini și pisici, Asta nu se întâmplă din lipsă de legislație, ci se întâmplă din cauza faptului că legislația care există nu este implementată corect de către statele membre și aici trebuie să investim mult mai multă energie. În ultimii ani am încercat să consolidăm cadrul juridic ca să ajutăm statele membre să combată comerțul ilegal. Avem noua lege cu privire la sănătatea animalelor care intră în vigoare în aprilie 2021 și aceasta vine cu schimbări importante. În primul rând, cere o înregistrare obligatorie a tuturor um, crescătorilor care uh, cresc câini și pisici și a tuturor transportatorilor. Apoi, obligă statele membre să îmbunătățească adăposturile și centrele de primire de unde câinii și pisicile sunt mutate în alte state membre. Sunt noi măsuri care ne vor ajuta să controlăm comerțul de animale de companie mult mai bine și considerăm că sunt suficiente pentru a combate comerțul ilegal. Dar, încă o dată, ce este foarte important este ca regulile să fie implementate ca atare și pentru asta am întreprins mai multe acțiuni în statele membre. În primul rând, e vorba de planul de control coordonat în ceea ce privește vânzarea de câini și pisici. Asta pentru a oferi statelor membre uh, informații despre frauda care se face aici pentru a controla mult mai bine piața și mai ales în domeniul online. Apoi e vorba de inițiativa voluntară lansată în planul uh, platformei pentru bunăstarea animalelor la subgrupul pentru bunăstarea animalelor de companie uh, sunt vizate toate părțile interesate și se oferă orientări necesare pentru a ne asigura că există uh, o mai bună respectare a stării de sănătate a animalelor și a bunăstării acestora. Și apoi, pregătire oferită autorităților naționale prin uh, Better Training for Safer Food. E o inițiativă pentru a controla importul și comerțul de câini și pisici. Uh, un element uh, pe care nu-l acoperă noile reguli se referă la bazele de date interconectate. Eu cred că asta este mai degrabă o chestiune de proporționalitate și considerăm că ar fi disproporționat față de riscul de sănătate uh, animală uh, și fără indicație de valoare adăugată clară. Dar și vreau să fiu foarte clară, vom monitoriza situația îndeaproape, vom, începe, vom uh, lucra îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a ne asigura că comerțul ilegal de câini și pisici uh, nu, uh, mai, nu se mai petrece în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Începem acum cu vorbitorii în numele grupurilor politice. Domnul Mazilis de la PP, vă rog. Dėkoju, ponia pirmininkė Mulțumesc, doamnă președinte. În timpul primului război mondial, soldatul Zweig uh, se ocupa de comerțul cu uh, câini. Astăzi facem în continuare uh, acest gen de comerț cu animale, dar uh, poate că nu stăpânim toate riscurile aferente. Se pot da multe exemple de riscuri, cum ar fi noul virus, uh, coronavirus. Uh, încercăm să limităm răspândirea rabiei, dar sunt clar cazuri de rabie care sunt declarate și cunoscute. E vorba de câini și alte animale care sunt transportate în mod necorespunzător. Aceste animale sunt considerate a fi bunuri sau produse, dar e vorba de uh, ființe. Vorbim despre bunăstarea lor și despre o protecție a consumatorilor. O registrare obligatorie a câinilor și pisicilor ar fi o posibilă soluție în acest sens. Nu e prima dată când uh, spun că nu prea există cercetare științifică în acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm că există sancțiuni mai stricte care se aplică în cazul acestui trafic ilegal. Mulțumesc! Are cuvântul acum numele SND, doamna Spurek. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte un uh, asemenea animal este bine de foarte multe ori uh, traficat ilegal în Uniunea Europeană. Traficul acesta de animale de companie are implicații negative nu numai asupra bunăstării animalelor, ci și asupra protecției consumatorului și sănătății publice. Avem nevoie de sancțiuni mai dure, o cooperare mai bună transfrontalieră a autorităților și cerințe în ceea ce privește sănătatea animalelor. Avem nevoie de pregătire pentru forțele de ordine ca să reacționeze mai bine în cazurile legate de traficul ilegal de animale de companie. Facem apel la comisie. Avem nevoie de reguli mai stricte de identificare și înregistrarea cățeilor și pisicilor, ca și înregistrarea și a autorizarea crescătorilor și vânzătorilor. Toate acestea trebuie să fie interconectate între statele membre pentru a asigura și vânzarea online, pentru că 80% din traficul ilegal este trafic electronic. Și nu în ultimul rând e nevoie de campanii de conștientizare a publicului pentru a informa pe cetățeni despre efectele negative ale traficului ilegal de animale de companie și importanța achizițiilor de asemenea animale de la cei care le-au crescut și le comercializează în mod responsabil cu preocupare pentru bunăstarea animalelor. Statele membre trebuie să facă mai multe campanii de informare și conștientizare pentru a încuraja adopția și nu neapărat achiziția de animale de companie. Dacă mai multă lume ar adopta animale de companie și nu ar cumpăra sau s-ar cerceta ce se întâmplă cu crescătorii, asemenea traficanți ilegali ar ieși încet încet din afaceri. Mulțumesc! Mulțumim și urmează domnul Holșic de la Renew Europe. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnă ministru. Sute de mii de pui de căței Cam atâția cățeluși au fost exportați și sunt exportați an de an din uh, țara mea Slovacia. E doar exportul și e doar o estimare pentru că în mare parte e vorba de comerț ilegal. E o problemă nu doar pentru bunăstarea animalelor, a cățelușilor, a pisoilor și așa mai departe. E o problemă și din punctul de vedere al criminalității organizate. Și am văzut asta ca fiind parte a mișcării pentru bunăstarea animalelor sunt aceiași bandiți care fac trafic de persoane, de heroină și și de căței. E ciudat, dar chiar așa e. Și este și o problemă ce ține de uh, banii care se pierde astfel. Și apoi o problemă și de sănătate umană. E un nou fenomen care domină acum comerțul acesta. E vorba de platformele online uh, care au devenit o problemă și mai europeană. De aceea e nevoie ca Comisia să accelereze efortul și să ofere orientări propice pentru cum să se facă identificarea și înregistrarea animalelor la nivel transfrontalier. Iar pentru statele membre, e important ca ele să înceapă să implementeze ca atare și să transpună legislația care există, mai ales în domeniul bunăstării animalelor. Pentru că avem de-a face cu o criză și avem nevoie de acțiune și nu de vorbe frumoase. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm dezbaterea cu domnul Dreosto de la ID. Președinte, gentile... Doamnă președinte, doamnă comisar, comerțul ilegal cu căței nu trebuie să-i ajute pe cei care se îmbogățesc prin criminalitate organizată să amenințe sănătatea publică și mai ales sănătatea animală. Conform datelor, în animale există 400 de mii de e, căței și de pisici care sunt traficate ilegal anual. Recent, poliția din uh, Veneția, Giulia, a observat că există bande organizate de comercianți ilegali de câini și pisici proveniți în Europa de Est care au călătorit în condiții absolut groaznice. E nevoie de înspirirea consancțiunilor, de înregistrare obligatorie pentru a descuraja acest comerț ilegal cu animale de companie și mai mult decât atât este necesar trans, cooperarea transfrontalieră între autoritățile vamale dintre dintre, din, din țări pentru a combate acest comerț și pentru a face mai multe pentru prietenii noștri cu uh, animale. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Guerrero din partea grupului Verzilor. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. În Serbia, un bulldog francez costă foarte puțin. În Franța și în Germania costă sute și sute de euro. Poate să coste chiar mii de euro în țările nordice. Diferența aceasta de preț a fost exploatată pe piața neagră pentru că stimulează crescătorii ilegali și împinge pe oameni să facă trafic în diverse țări. Procesul acesta este posibil pentru că nu sunt înregistrați cum trebuie crescătorii oficiali. Condițiile absolut îngrozitoare în care sunt transportate aceste animale în Uniunea Europeană sunt uh, ceva care trebuie combătut. Statele membre trebuie să garanteze înregistrarea tuturor animalelor de companie și funcționează numai dacă bazele de date naționale devin interoperabile la nivelul Uniunii Europene. Pentru că legea națională nu funcționează singură. Mulțumesc! Acum urmează doamna Hazekam din partea grupului Stângii Unite. Vă rog. Doamnă președinte, în general, animalele de companie ne aduc multă bucurie, dar în spatele comerțului cu acestea se află multă suferință, pentru că se cumpără dintr-un impuls și apoi adesea aceste animale sunt aruncate. Adesea aceste animale în Europa sunt uh, torturate, aruncate, omorâte. Știți că în Irlanda câinii de curse primesc steroizi și droguri pentru a presta mai bine, după care la sfârșitul sezonului uh, ajung fără dinți și slăbiți. Știți că în Spania câinii galgo de vânătoare uh, sunt pedepsiți dacă nu prestează, uh, fiind legați de copaci până ce se sufocă. Știți că în multe țări din Europa de Est sunt câini uh, vagabonzi care sunt uh, incendiați sau uh, care sunt târâți prin cioburi de sticlă. Știți că în toată Europa, în general, pisicile hoinare sunt otrăvite, sunt împușcate sau sunt prinse și trase de coadă, urechile lor sunt tăiate, sunt înecate. Știți ce se întâmplă cu traficul de căței, cum aceștia sunt crescuți în condiții improprii și apoi vânduți ilegal? Doamnă comisar, aceste probleme trebuie trebuie abordate, pentru că trebuie interzise aceste practici. Și apoi, bineînțeles că toți câinii și toate pisicile trebuie să fie uh, prevăzuți cu chip, înregistrați, iar crescătorii trebuie să fie urmăriți uh, ca atare, mai ales în ceea ce privește falsificarea de pașapoarte și de chipuri. Este o criminalitate organizată, trebuie să-i punem capăt, trebuie să-i punem capăt acestei suferințe de animale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Evi, de la Neafiliați, vă rog. Grazie, Mulțumesc, doamnă președintă. Bineînțeles că cine cumpără un cățel nu vrea să îi îmbogățească pe mafioți și pe criminalitatea organizată din Europa. Știm bine că ea se îmbogățește de pe urma drogurilor și armelor, însă cine vrea uh, să aibă un câine nu își dorește ca să fie vorba de un animal care este smuls de pe lângă uh, mama lui și care a călătorit în condiții groaznice, în timpul căror călătorii au murit aproape jumate din, uh, dintre animalele materialele transportate. Bineînțeles că e nevoie de uh, controle pentru ca acest uh, coșmar să, să înceteze. Se poate asta prin registrare, prin identificare, armonizate pe plan european cu bănci, bănci de date europene interconectate care să permită o trasabilitate de plină a acestor animale. Trebuie ca uh, sancțiunile să fie înăsprite ca și inspecțiile și să fie pedesiți nu numai pe traficanți, dar și pe veterinari, dar și pe cei din alte autorități care sunt complice la astfel de fapte. Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Arimo. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnă comisar, doamnă ministru. Cine nu îi cunoaște? Câinele și pisica care ne însoțesc foarte fideli zi de zi. Eu uh, vin uh, dintr-o gospodărie unde era foarte firesc să avem câini și pisici, dar aceste animale nu pot vorbi, nu se pot reprezenta și aceste animale nu sunt tratate ca atare în Europa. Adesea traficul ilegal înflorește în condiții improprii, neținând cont de uh, sănătatea animalului, ba chiar se face rabat la aceasta în favoarea profitului. Trebuie să facem ceva și pentru asta propun patru măsuri. În primul rând, trebuie să înăsprim controlele în statele membre. E o competență de stat membru, înțeleg, nu ține de comisie, dar avem nevoie de niște standarde unitare de protecție animalelor. Apoi avem nevoie de un sistem de înregistrare european și baze de date interconectate și, nu în ultimul rând, o mai bună reglementare în ceea ce privește comerțul online. Eu vin din Valonia și acolo există aceste măsuri. S-a dat o lege prin care comerțul online să fie reglementat. Poate fi luat drept exemplu această măsură în, vede- în speranța că animalelor le va merge merge mai bine. Mulțumesc! Continuăm acum cu domnul Ciuhodaru. Vă rog. Președintă, vorbim despre o problemă extrem de importantă atât prin amploare cât și prin gravitate și eu sunt medic medic de urgență în iași românia spitalul clinic de urgență nicolae oblu și consider doamnă comisar la fel ca și dumneavoastră că viața fiecărei ființe trebuie protejată. pe de o parte cruzimea față de animale este inacceptabilă și cred că aici trebuie să venim cu măsuri mult mai dure. în românia deja am depus un proiect în plenul parlamentului româniei prin care cruzimea față de animale este pregătită cu ani grei de închisoare și aici sugerez că poate poate fi înăsprită legislația care condamnă acest fenomen în al doilea rând vorbim de o problemă importantă de sănătate publică și mai ales în contextul noilor îngrijorări legate de răspândirea bolilor infecțioase mai ales acum vorbim despre coronavirus cred că acest lucru trebuie făcut și la nivel european. așa că din punctul meu de vedere trei lucruri clare trebuie făcute chiar dacă aici vorbim despre politici de subsidiaritate o legislație unitară la nivel european o mai mare fermitate în ceea ce privește condamnarea celor care fac acest comerț ilegal și în al treilea rând educație făcută la nivel european pentru a proteja viața acestor ființe. vă mulțumesc. mulțumesc. continuăm dezbaterea cu domnul huitema. Yes. Thank you very much. Thank uh, you, uh, Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Îmi amintesc când eram mic, am primit uh, un cățel. Oiți. Am primit un cățel cadou, cel mai frumos uh, cadou și acesta a avut o viață minunată la noi la fermă, dar din păcate acest lucru nu este de la sine înțeles pretutindeni în Uniunea Europeană, ceea ce este scandalos, pentru că în continuare Pui sunt născuți uh, în condiții improprii, nu sunt îngrijiți ca tare, nu sunt vaccinați, se face abuz de aceste animale și apoi aceste animale sunt vândute unor familii de bună credință, unde se îmbolnăvesc și mor. Este inacceptabil, este suferință animală și asta generează și suferință în rândul familiilor care cumpără asemenea animale bolnave. Costurile sunt imense, traficul ilegal, creșterea aceasta ilegală de câini și pisici trebuie oprită, pentru că nu este ceva demn de Uniunea Europeană, așa că cer Comisiei Europene să controleze cu mult mai multă strictețe acest domeniu și să treacă la treabă cu severitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Metz. Mulțumesc, președintă președinte. În fiecare an, mii și mii de animale de companie sunt traficați ilegal în Uniunea Europeană. Sunt subnutriți, sunt separați de mamele lor, sunt bolnavi, sunt neîngrijiți, sunt vânduți ilegal în Europa. Dincolo de bunăstarea animalelor se pune problema de sănătate publică și de protecția consumatorilor. Animalele acestea au boli contagioase uneori și consumatorii Mm, riscă să obțină animale care sunt condamnați cu inima frântă și cu facturi neplătite. Traficul acesta ne face să cerem Comisiei să îmbunătățească trasabilitatea, propunând un sistem armonizat de înregistrare, apoi să pune capăt publicității ilegale în mediul electronic, trebuie să fie identificați mereu vânzătorii și apoi să îmbunătățim cooperarea între statele membre pentru a pune capăt traficului. Sunt măsuri urgente și indispensabile pentru a lupta împotriva acestor rețele infracționale. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Comin Oliveres are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Regulamentul din 2013 se refera la mișcarea necomercială a animalelor de companie și comerțul ilegal în Uniunea Europeană a acestor animale uh, atinge acest regulament și uh, aduce atingere funcționării pieței unice. vorbim de, de fapt de malpraxis în vânzările digitale. Problema trebuie rezolvată și Trebuie pus mai bine în aplicare regulamentul respectiv, sancțiuni pentru cei care se implică în traficul acesta, vânzătorii și veterinarii și cei care fac publicitate, sistem european de identificare a câinilor și pisicilor, informarea că cetățenilor care să adopte animale și nu să cumpere și informarea autorităților vamale. Asta e calea. Să nu uităm că bunăstarea animalelor este legată de bunăstarea persoanelor traficul de animale, multe dintre ele neavând certificate și nefiind vaccinate, înseamnă și traficarea bolilor. O societate care protejează drepturile animalelor este o societate mai umană. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Glavac. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, se estimează că lunar în rândul statelor membre din, se face comerț de 46.000 de căței, mulți neînregistrați, mulți bolnavi, uh, nevaccinați, cu documente falsificate sau chiar fără documente. Originea acestora nu este cunoscută, multe animale mor imediat după vânzare. Deci comerțul ilegal cu animale de companie este practic uh, cel mai profitabil după comerțul de arme și droguri. Uh, se face comerț cu animale de companie, cu consecințe pentru sănătatea umană, pentru bunăstarea animală și pentru protecția consumatorilor. Deci, identificarea și înregistrarea tuturor câinilor și pisicilor este un prim pas înainte pentru a combate comerțul ilegal. În concluziile Consiliului din decembrie trecut, pe timpul președinției finlandeze, Consiliul cerea Comisiei să facă o estimare a nevoii de nouă legislație în ceea ce privește bunăstarea animalelor. În Croația există o asemenea legislație și țin să spun că aceste date reprezintă o tristă realitate ce trebuie schimbată. Trecem acum la Catch the Eye. Sunt doar două solicitări, deci le accept pe ambele. Îmi, cereți, îmi cer scuze, am omis pe cineva. Îmi cer scuze. De fapt, revenim la dezbatere și dau cuvântul doamnei Adinolfi. Vă rog frumos să mă scuzați, m-am uitat prea repede în josul listei. Mulțumesc foarte, mult, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Articolul 13 din Tratatul de la Lisabona spune că animalele sunt uh, ființe simțitoare și trebuie să fie protejate și tratate așa cum trebuie trebuie și nu să fie uh, tratate ca niște uh, obiecte. Astăzi vorbim despre acest comerț ilegal cu uh, animale înghesuite în camioane și trimise peste tot în Europa ca niște bagaje, cu toate traumele de rigoare fizice și psihologice. Vreau să vorbesc și despre problema transporturilor animalelor noastre de companie. Pentru mulți cetățeni europei să călătorească însoțiți de animalele de companie este imposibil, mai ales cu avionul. Nu toate companiile aeriene permit călătoria cu animale de companie și au anumite restricții în cabină și atunci propun ca animalele să fie transportate cu bagajele în cală. Trebuie să murățim aceste reguli, să obligăm companiile aeriene să permită animalelor să călătorească în siguranță și să nu fie tratate ca niște uh, bagaje. Haideți să adoptăm animale și nu să le cumpărăm. Mulțumesc foarte mult! Încă o dată îmi cer scuze că aproape v-am trecut cu vederea. Trecem acum la intervențiile spontane. Am doar două solicitări, deci le accept pe amândouă și începem cu domnul Pospișil. Mulțumesc, președintă președinte, comisar. Spuneați în introducere că traficul ilegal de animale de companie de competența statelor membre. Nu e adevărat. Încercăm să introducem o versiune mai strictă a codului penal uh, pentru a sancționa asemenea crescătorii ilegale și pentru că statele membre nu o pot rezolva de unele singure, vorbim de un trafic ilegal internațional de activități infracționale care implică sute de mii de animale care suferă și instituțiile europene, mai ales Comisia, ar trebui să pregătească măsuri eficiente altfel statele membre nu pot rezolva singure problema aceasta fie că vor, fie că nu. Deci vreau să vă îndemn să acordați atenție acestei probleme. Introducția, introducerea dumneavoastră a fost foarte evazivă. Vorbim de infracțiuni care duc la uh, pierderi de impozitare și la suferința animalelor. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Austrevicius. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați, doamnă comisar, Europa, în urmă cu foarte mult timp, a interzis uh, comerțul cu sclavi. Suntem în secolul 21 acum. Nu putem oferi condiții adecvate pentru animalele de companie, iată. Uniunea Europeană a reușit să creeze o economie cu standarde ridicate. Este un lider în domeniul inovării și tehnologiei, dar nu are voință și putere politică pentru a crea un mecanism de înregistrare și identificare a animalelor. Vorbim cu mândrie despre realizările noastre, dar în continuare nu avem nici măcar o singură bază de date în acest domeniu. Riscul cu privire la bunăstarea animălii este mare, riscul față de sănătatea umană de asemenea. Și totodată, se pare că acceptând acest risc, nu facem decât să oferim stimulente comercianților uh, ilegali. Trebuie să ne asumăm rapid o acțiune în așa fel încât să consolidăm bunăstarea animalelor și să oprim această formă modernă de sclavie. Mulțumesc! Dau acum din nou cuvântul în numele Comisiei, doamne comisar Chides. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc tuturora pentru această dezbatere deosebit de importantă. Am auzit mesajele dumneavoastră, le-am ascultat cu atenție. Nu încercați să mă convingeți pe mine că trebuie făcute mai multe. Eu dețin cu mândrie un animal de companie și am urmărit direct ce s-a petrecut în ultimii ani cu evoluțiile de pe internet, și trebuie să recunosc că mult, multe din ceea ce uh, se observă sunt povești uh, triste, șocante chiar, deci nu trebuie să mai fiu convinsă că trebuie făcut ceva. Vreau să reiterez faptul că atât comisia cât și eu personal suntem uh, angajați pentru a face ceva, pentru a pune capăt acestui comerț legal cu câini și pisici. Cred că noua legislație legată de sănătatea animală se va ocupa în parte, cel puțin, de aceste lucruri. E vorba de legislație obligatorie pentru uh, toate firmele care se ocupă și crescătările de animale și de companie iar statele membre trebuie să fie în prima linie pentru a detecta aceste practici reprobabile și trebuie, bineînțeles, să se aplice uh, regulile care, după cât am înțeles, nu prea se aplică. Toate statele uh, au un rol de jucat când vine vorba de dezvoltarea sau de punerea la, în aplicare a acestor uh, orientări și, bineînțeles, că e nevoie și de campanii de sensibilizare mai numeroase e nevoie, bineînțeles, de amenzi mai usturătoare și să se facă mai multe pentru a combate și a controla, mai bine zis, anunțurile înșelătoare pe internet. Acest comerț ilegal cu animale de companie pune diverse obstacole în calea pieței interne, pune probleme de sănătate animală și de bunăstare animală pot să vă spun că Comisia se va pleca îndeaproape asupra acestor aspecte legate de legislație să vedem ce se mai poate face. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă comisar! La final, dau cuvântul reprezentantei Consiliului, doamna Brâniaci. Vă rog! Thank you. Mulțumesc. În încheiere vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere, pentru protecția pieței interne, a drepturilor consumatorilor privind implicațiile negative ale traficului legal de animale de companie. O chestiune complexă. Ține de statele membre, de autoritățile competente care împreună cu Comisia trebuie să se asigure că se aplică regulile adoptate de colegiuitori Concluziile Consiliului privind bunăstarea animalelor sunt o contribuție importantă pentru progresele în acest domeniu. De asemenea, vreau să accentuez faptul că încercăm să continuăm discuțiile în contextul platformei UE privind uh, uh, sănătatea animalelor și comerțul electronic. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Dezbaterea aceasta se închide. La sfârșitul dezbaterii a uh, fost depusă cererea de rezoluție aferentă, iar votul va avea loc mâine. Următoarea reuniune mâine de la orele 9.14, apoi 15.23. Ordinea de zi a fost publicată, se găsește pe pagina Parlamentului European. Vreau să urez tuturor o seară plăcută, noapte bună și liniștită și ne vedem mâine.